Și după această comunicare trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei referitoare la cadrul strategic al Uniunii Europene privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020. Dos, eh, un, una, un autor de la pregunta. Avem un autor. Este vorba de uh, doamna Ulskvog care are cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Într-o Europa afectată de criză, echitatea pare să aibă de pierdut și asta se întâmplă în mare măsură și pe piața muncii și se întâmplă cu siguranță pe acele piețe ale muncii și la acele locuri de muncă care au devenit mai periculoase. Avem nevoie de reguli mai puternice la locul de muncă și asta ar fi o situație din care toată lumea ar avea de câștigat. Nu doar cei care lucrează acolo și cetățenii, ci și companiile ar avea de câștigat. În conformitate cu studiile internaționale, companiile care investesc 10 euro în măsurile de prevenire a riscurilor uh, vor avea un randament mai mult decât dublu. Dacă vom consolida regulile europene pentru mediul de lucru, astfel încât acesta să fie mai sigur, vom ajuta și la crearea unui, uh, uh, unei egalități între jucători. Pentru că dacă nu avem standarde comune, acest lucru este periclitat. Bineînțeles, trebuie să ajutăm companiile și statele membre să respecte standarde mai înalte. Simplificarea regulilor și reducerea birocrației nu ar trebui să fie făcute niciodată în detrimentul bunăstării și sănătății oamenilor. Propunerile de a excepta IMM-urile de la o asemenea legislație nu va ajuta pe nimeni, nici compania și nici pe lucrători. Chiar din potrivă, aș putea spune. Companiile mari au resurse suficiente de a gestiona lucrurile, mai ales dacă cineva își ia concediu pe termen lung, dar uh, IMM-urile au profituri mai mici și uh, orice zi de lucru pierdută este uh, o pierdere foarte mare pentru ei. Uh, poate ar fi bine să aibă asigurare sau uh, pe cineva, un angajat care să poată să țină locul uh, celor accidentați. Acest lucru mi se pare extrem de important pentru IMM-uri. Oricine ar trebui să aibă dreptul la un mediu de lucru bun, indiferent de compania la care lucrezi. Și asta cred că este concluzia pe care o putem trage. Dar propunerea de pe masa Parlamentului European a avut un punct diferit de plecare. Mai bine de 90% din toți angajații din UE ar fi exceptați de la aplicarea acestor uh, reguli și asta mi se pare complet de neacceptat. Este inacceptabil pentru majoritatea europarlamentarilor, cred. Și totuși această propunere dacă va reapărea, uh, va fi întâmpinată de opoziție puternică și este extrem de important ca chiar în acest moment, la debutul acestui mandat, să încercăm să rezolvăm situația. Soluția nu este să diluăm regulile, ci să înlesnim situația companiilor și a persoanelor de a uh, respecta aceste reguli. Și pentru asta avem nevoie de un program uh, european uh, Uh, care să meargă în ofensivă. Avem nevoie de instrumente noi de gestionare pentru IMM-uri, avem nevoie de formare a sindicatelor, astfel încât lucrătorii să fie conștienți de drepturile lor și să le fie mai ușor să facă față unor medii de lucru uh, dificile și să contribuim, practic, la o simplificare reală, fără deteriorarea mediului de lucru. UE are nevoie, deci, de o nouă strategie privind siguranța la locul de muncă pentru a preveni accidentele, pentru a reduce riscul de cancer și de uh, uh, răni psihologice și trebuie să gândim în mod radical, trebuie să gândim în termeni omenești. Cred că Uniunea trebuie să fie o Uniune bună pentru siguranța la locul de muncă și să ne asigurăm că regulile ne permit să continuăm să fim producători puternici de servicii și bunuri pe viitor. Servicii și bunuri pe care le putem vinde mai departe sau pe care le putem utiliza noi înșine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar. Mr. Um, President, Madam Chair of the... Doamne președinte, doamnă președinte al Comisiei Amploa, dragi membri ai Parlamentului, Comisia este ferm angajată față de îmbunătățirea condițiilor de lucru și în special uh, uh, de sănătate și siguranță la locul de muncă. Noua, noul cadru strategic al Uniunii Europene care a fost adoptat în iunie reflectă acest angajament. Uniunea Europeană are legislație cuprinzătoare în ce privește sănătatea și siguranța muncii. Noul cadru strategic completează achiul Uh, legal, promovând o cultură holistică a prevenirii. De asemenea, uh, și un cadru pentru uh, coordonarea politicilor naționale și pentru îmbunătățirea implementării. Cadrul identifică trei provocări principale. Să îmbunătățească implementarea legislației în domeniu, în special prin creșterea capacității întreprinderilor mici și mijlocii de a implementa măsuri de prevenire a riscului eficiente, să îmbunătățească prevenirea bolilor profesionale prin abordarea riscurilor existente și a celor noi și, în al treilea rând, să abordeze problema schimbărilor demografice și a îmbătrânirii forței de muncă. Pe aceste puncte putem face progrese numai printr-o colaborare activă a tuturor actorilor implicați și relevanți. Comisia uh, colaborează strâns cu statele membre, cu Agenția Europeană pentru Siguranță și Sănătate la locul de muncă, cu Comitetul Consultativ Tripartit privind sănătatea și uh, siguranța la locul de muncă și cu uh, Comitetul uh, Superior uh, de uh, Inspectorate a Muncii. Uh, pentru respectarea acestor reguli și implementarea lor. Agențiile revizuiesc programele de lucru pe care le au în lumina acestui nou cadru strategic. Eu voi continua să implic partenerii sociali, inclusiv uh, prin dialogul sectorial atunci când voi considera uh, că acest lucru este uh, potrivit. Cu, asista comitetul, cu asistența Comitetului Consultativ Tripartit, Comisia intenționează să dezvolte un instrument ca să monitorizeze mai bine implementarea cadrului. Iau notă de cererea dumneavoastră din întrebarea cu solicitare de răspuns oral de a introduce indicatori specifici în această direcție. Câteva măsuri sunt deja implementate, cum ar fi evaluarea, instrumentul interactiv de evaluare a riscului dezvoltat de agenție și un program european de training pentru inspectori în domeniul muncii, siguranței muncii. Un studiu pentru îmbunătățirea inspecțiilor muncii în domeniul sănătății și siguranței locului de muncă se pregătește chiar în aceste momente o serie de orientări uh, de bună practică sunt deja disponibile pentru a susține IMM-urile și micro-întreprinderile. Și conform uh, programului de reglementare, noul cadru strategic stabilește drept obiectiv simplificarea și raționalizarea cadrului juridic, în special pentru IMM-uri și în același timp Uh, asigură același nivel de protecție. Din acest punct de vedere, Comisia a lansat un, o evaluare ex post a 24 de directive existente. Rezultatele sunt așteptate până la sfârșitul lui 2015. Mai mult, cadrul subliniază nevoia de a aborda impactul privind sănătatea fizică și mentală uh, și de organizarea muncii, un punct pe care Parlamentul de asemenea l-a subliniat. De asemenea, uh, recunoaște nevoia de a îmbunătăți statisticile legate de uh, siguranța la locul de muncă și îmbunătățirea bazelor de date. Statisticile sunt critice pentru a identifica diversele pericole și sugestiile noastre vor fi luate în considerare. În fine, dați-mi voie să menționez că rezultatele evaluării actuale în ce privește directivele privind uh, siguranța și sănătatea locului de muncă vor fi determinante în deciziile care vor fi luate posibil în legătură cu noi inițiative legislative. Uh, legislația în domeniu ar trebui să fie bazată pe uh, fapte, pe date și orice nouă propunere va fi bazată pe o evaluare de impact cuprinzătoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă comisar Thyssen. Domnul Becker este primul vorbitor. Stimate domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi, dragi colegi, cu o uh, majoritate de 46 la 1, 1 am adoptat uh, această adoptare cu solicitare de răspuns oral în Comisia de Ocupare și am confirmat faptul că nu suntem încă mulțumiți de situația lucrurilor în ceea ce privește prioritățile pentru următorii ani. Avem foarte des consecințe foarte grave ale uh, bolilor uh, uh, de muncă probleme medicale care uh, antrenează costuri mari și o povară pentru tratamente medicale și atrag și pierderi de venit atât pentru angajat cât și pentru angajator. Domnul comisar, uh, ați spus uh, că nu ați vorbit despre o definiție uh, Uh, cu care nu sunt întru totul de acord și uh, sper că se va putea ține cont complet de ce înseamnă sănătate și securitate la locul de muncă. Dar știm cu toții că e nevoie de obiective clare și de termene clare. Este foarte important uh, acest cadru strategic e foarte importantă supravegherea riscurilor de sănătate, sunt foarte importante definițiile accidentelor de muncă și uh, definițiile bolilor profesionale. Cred că nu suntem aici la capăt de drum și m-aș bucura dacă am putea trece într-o nouă fază de colaborare cu dumneavoastră, doamnă comisar, la o uh, punere în aplicare foarte concretă a acestui plan. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Steinruck. Propunerea Comisiei a venit destul de târziu. Parlamentul European încă din 2011 a cerut o strategie o continuare a strategiei și trebuie să spun că ce avem în față nu este o strategie reală. A spus-o colegul, e nevoie de propuneri concrete de ameliorare, de obiective, de termene uh, și uh, de asemenea de măsuri care să uh, combată noile provocări. Avem, uh, suntem confruntați cu noi forme de boli și de accidente. Un exemplu, peste 80% din cazurile de depresie sunt, apar la persoanele în, aflate în câmpul muncii. Și la foarte multe din aceste persoane, munca este citată ca motiv de depresie. Avem nevoie de programe de prevenție, de sănătate și securitate la locul de muncă. Acestea trebuie să fie luate în serios și noi, ca legiuitori, avem obligația uh, să ne asigurăm că toți cei care lucrează sunt sănătoși. Noi trebuie să-i protejăm și sunt foarte îngrijorată că IMM-urile uh, din cauza uh, debirocratizării sunt exceptate de la anumite măsuri mi se pare că astfel uh, trecem sub tăcere niște consecințe care merg dincolo de întreprindere, care afectează oamenii și întreaga societate. Vrem ca uh, IMM-urile să fie susținute la prevenție și la o punere în aplicare. E mai bine decât să uh, te faci că nu vezi riscul. Mulțumesc, doamna McIntyre. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut uh, revizuirea pentru că avem nevoie de un cadru privind sănătatea și siguranța care să reflecte schimbările uh, tiparelor și riscurile emergente. Dar orice revizuire trebuie să îmbrățișeze și principiul unei mai bune reglementări și uh, trebuie să mergem pe ceea ce am auzit de la comisarul Timmermans. Trebuie să avem regulamente care să uh, asigure siguranța oamenilor și n-aș uh, sprijini regulamente care să uh, îi facă pe oameni să nu mai fie în siguranță. Nu știu de ce tot avem senzația că regulamentele ne fac să uh, reducem cât mai uh, mult standardele. Dar eu cred că dacă Uh, reducem uh, birocrația, uh, putem să ne atingem obiectivele în timp ce reducem poverile asupra companiilor. Eu cred cu tărie că inspecțiile de siguranță și sănătate trebuie să se concentreze pe ceea ce se întâmplă de fapt la locul de muncă și nu să se concentreze asupra documentelor pe care companiile le au. Deci salut această propunere de simplificare a legislației și de reducerea poverii administrative și trebuie într-adevăr să ne gândim cum documentația privind evaluarea de risc pentru IMM-uri în sectoare cu riscuri scăzute ar trebui să fie uh, ușurată. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Harkin. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și Mulțumesc, uh, doamna comisar, pentru reacție. Cred totuși că e important să subliniem despre ce vorbim aici. În fiecare an mai mult de 4.000 de oameni mor în Uniunea Europeană din cauza unor accidente de muncă și peste 3 milioane de oameni mai mult de 3 milioane de uh, angajați sunt victime ale unor accidente de muncă pentru care au nevoie de cel puțin 3 zile de concediu medical. Deci vorbim de 11 oameni care mor în fiecare zi din cauza acestor accidente și 8.000 care sunt răniți. Iată de ce această întrebare a fost lansată Comisiei și în timp ce există o serie de întrebări specifice și nu mă aștept ca să se răspundă la toate, aș vrea totuși să atingem măcar unul sau două dintre chestiunile, una sau două dintre chestiunile pe care le-am ridicat. Când vorbim de scopuri măsurabile, de uh, calendare fixe și uh, vreau să vă întreb dacă s-a făcut vreun progres în ce privește îmbunătățirea statisticilor, uh, comparabilitatea, limitele de timp, calitatea statisticilor. Există vreun progres specific Uh, pe care îl putem uh, înregistra și ce acțiuni au fost îndeplinite pentru a promova schimbul de bune practici. De exemplu, pentru IMM-uri care să fie susținute printr-o activitate de mentoring de întreprinderi mai mari în cadrul relațiilor uh, de subcontractare. Există astfel de exemple? și am vorbit, uh, am auzit uh, spunându-se foarte multe lucruri despre legislație prietenoasă și uh, orientări prietenoase, dar poate dacă ne puteți oferi niște detalii în legătură cu acestea. În ce privește problema unor statistici uh, separate pe gen și pe vârstă, mi se pare foarte importantă, pentru că dacă putem avea astfel de informații statistice, vom avea rezultate mai bune în politicile noastre. Deci, iarăși, întrebare, ceva progrese aici și două comentarii finale. Într-un eurobarometru recent, uh, angajații consideră că stresul este principalul risc ocupațional. 33%. Știu că uh, Fundația pentru Siguranță la locul de muncă are o campanie de creșterea conștientizării. Dar dat fiind că e un risc atât de mare, cred că avem nevoie de intervenție pe acest uh, subiect și trebuie mai multe lucruri uh, să se facă. Vreau să întreb dacă există vreo propunere pentru a promova un mediu sănătos și uh, din punct de vedere mental la locul de muncă. În fine, probabil știți că în ultimul mandat Comisia propunea să avem o directivă privind uh, bolile profesionale. Aceasta a fost uh, uh, eliminată de către Consiliu și din Eurobarometru vedem că unul din patru angajați spun că riscurile ergonomice la, și de boli ale coloanei sunt foarte semnificative. Deci nu sugerez să ne uităm la o nouă directivă, dar totuși, doamna comisar se gândește cum am putea să rezolvăm această problemă într-un mod mai eficient. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna... Uh, Thank you, Chair. Salut uh, ocazia de a purta o astfel de dezbatere de sănătate și siguranță la locul de muncă și salut uh, dorința Comisiei de a proteja uh, lucrătorii. Trebuie însă să promovăm politici care să nu ducă la o insecuritate la locul de muncă um, munca cu jumătate de normă și condițiile precare de muncă au devenit, din păcate, o normă. Uh, impactul sănătății socio-psihice nu poate să fie subestimat. Securitatea la locul de muncă poate să aducă cu sine uh, mult stres pentru muncitori, pentru lucrători. Uh, salariile mici au un impact negativ asupra posibilității de a avea acces la îngrijiri medicale și alimentație corespunzătoare. De aceea trebuie să abordăm și problema uh, condițiilor sigure de muncă și a salariilor uh, reduse. Mulțumesc. Domnul Deli. Doamna Deli. Dragi colegi, raportul meu din 2011 avea ca scop îmbunătățirea sănătății și securității europenilor la locul de muncă cu obiective ambițioase. Asta se întâmpla acum trei ani, dragi colegi trei ani. Iar acum, uh, în, do- uh, în perioada 2014-2020, uh, um, cadrul comisiei se află la, an lumină, la mii de ani lumină distanță. Există mii de cazuri de boli profesionale. Peste jumătate sunt cazuri de cancer și cealaltă jumătate boli cardiovasculare. Este o greșeală morală să închidem ochii la suferința ocupațională, pentru că aceste boli costă foarte mult pentru sistemul de sănătate și pentru companiile noastre. Ce indicator vreți să, in, să includeți în special în ceea ce privește inegalitatea la locul de muncă între femei și bărbați? Cum vreți să implicați uh, partenerii sociali cum nu ați făcut-o în 2006? cadrul dumneavoastră strategic nu este deloc la înălțime. Și domnul Jean-Claude Juncker spune adesea că uh, această comisie este comisia ultimei șanse. De fapt, este ultima șansă a Comisiei Europene să uh, le ofere condiții mai bune la locul de muncă cetățenilor europeni, pentru că cetățenii europeni nu mai pot să-și piardă viața încercând să-și o câștige. Mulțumesc uh, foarte mult, domnul Pedicini. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, conform celor mai recente statistici ale Agenției Internaționale pentru Cercetare, Uh, se îmbolnăvesc un milion și jumătate de cetățeni europeni anual de cancer și 8% dintre aceste boli sunt uh, boli profesionale și intoxicații cu asbest în multe cazuri. 41% uh, sunt îmbolnăviri datorită asbestului. Dacă eh, acest lucru se datorează uh, și uh, asbestului. Uh, există și boli profesionale uh, din industria uh, oțelului, din industria chimică. Dorim să punem capăt acestor fenomene sau nu? Comisia spune că uh, este datoria statelor membre să rezolve această problemă, dar uh, în Italia acest lucru nu este posibil. Mulțumesc, domnul Mann. Nu, președintele își cere eh, scuze. Domnul Fundulis are cuvântul. Este important să înțelegem că sănătatea, siguranța la locul de muncă nu pot fi impuse. Oamenii de afacere trebuie să înțeleagă că sănătatea și securitatea lucrătorilor sporește performanța acestora și productivitatea. De, aceea, de aici și creșterea întreprinderilor. Un element legat de ceea ce discutăm este prevenirea. Accidentele uh, la locul de muncă se întâmplă deseori pentru că nu există suficiente măsuri de protecție, și există și boli profesionale pe care le neglijăm. Mulți lucrători suferă de cancer, Uh, probleme uh, uh, osoase din cauza condițiilor de la locul de muncă. Cum putem să facem prevenire când din cauza măsurilor de austeritate sistemul de sănătate s-a prăbușit în Grecia ca și în multe alte țări. Există șase luni de așteptare uneori pentru a merge la doctor. Deci în aceste condiții a vorbi despre prevenire, despre prevenție, înseamnă înseamnă a fi departe de realitate cu austerități, cu memorandumuri și cu uh, troica, uh, lucrătorii au rămas în mâna sorții. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Mann. Die Arbeitsbedingungen in der EU noi trebuie împreună să îmbunătățim condițiile de muncă din Uniunea Europeană. Absolut de acord, dar uh, trebuie uh, și ca managementul în uh, probleme de sănătate să fie îmbunătățit. Aici este nevoie de mai multă Europa, pentru că peste 3 milioane de persoane suferă anual accidente de muncă și 4.000 de oameni mor în urma acestor accidente. Deci ă, trebuie acum să elaborăm o nouă strategie, un cadru pentru o nouă strategie, să stabilim obiective noi, foi de parcurs rezonabile, să colaborăm ă, cu partenerii sociali. Și în ce privește IMM-urile, cred că aici trebuie să se acționeze în primul rând pentru că există riscuri foarte mari pentru angajați acolo unde ă, regulile Uh, nu sunt cunoscute de către angajați pentru că um, ar fi uh, nevoie de costuri pentru ca regulile de protecție a muncii să fie explicate și respectate. IMM-urile, deci, trebuie să se afle în centrul atenției uh, revizuirii regulamentului pentru perioada până în 2016. E nevoie de măsuri concrete. Președintele, mulțumesc, domnul Simon. Uh, Mulțumesc. Domnule președinte, urăsc să spun asta, însă Comisia a, făcut uh, ce a făcut și de dimineață. A venit uh, cu cuvinte călduroase, dar cu un cadru strategic care nu este deloc strategic și care nu este nici măcar un cadru. Sincer să fiu, domnule președinte, nu există nici o prevedere referitoare la cancer. Cancerul nu este uh, singura cauză de îmbolnăviri profesionale. Uh, unde este azbestul care ucide zeci de mii de oameni pe an? Unde se regăsește azbestul în așa zisul cadru strategic? Uh, dar cum stau lucrurile cu uh, includerea de anumite produse pe lista neagră sau um, există persoane, vreo 3800 de persoane care au fost puse pe lista neagră uh, pe șantierele de construcții pentru că nu au acceptat riscurile la locul de muncă. Dar cum stau lucrurile cu transpunerea listei de boli uh, profesionale? în, uh, într-un instrument care să poată fi folosit cu adevărat la nivel european. Sunt uh, sigur că doamna comisar este sinceră atunci când vorbește, însă dacă nu avem niște concepte și dacă nu avem acțiuni pentru a face diferență, va fi doar praf în ochi. Gracias. Mulțumesc foarte mult. Do- domnul uh, Gerike nu este la locul său. Uh, nu știm dacă este sau nu în sală. Se pare că nu. Caz în care trecem la doamna Dornano. Por favor. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte Sănătatea și securitatea la locul de muncă sunt un pilon al funcționării uh, societății noastre și bunăstarea lucrătorilor. S-au multiplicat uh, tehnicile și au apărut noi riscuri profesionale. De aceea, uh, cerințele de reglementare trebuie să fie tot mai riguroase. Criza pe care o parcurgem și de care nu vom scăpa încă face ca mediul economic să fie fragil și de aceea prevenirea este foarte importantă în întreprinderi. Să nu ne înșelăm, dragi colegi, Uniunea Europeană nu este soluția. Comisia ultraliberală nu vrea să susțină sănătatea și securitatea la locul de muncă și tentativele de armonizare se vor uh, materializa într-un uh, uh, eșec uh, social uh, evident. Uh, acest lucru se întâmplă în detrimentul regulilor care uh, protejează lucrătorii. Uh, să rămânem cu garda sus, Uniunea Europeană nu este medicul, ci ea este boala însăși. Uh, domnul Rola are cuvântul acum, un minut 30. Nouveau cadre, Mulțumesc. Așteptăm un nou cadru, dar oricum trebuie să recunoaștem că au fost realizate anumite progrese. Rămân însă multe provocări. Zilnic, 11 ă, persoane își pierd viața ă, la locul de muncă. Există 8.000 de persoane zilnic care se îmbolnăvesc. Există persoane care vor avea de suferit în urma accidentelor de muncă. Este o teribilă dramă umană, dar uh, are și un impact economic uh, asupra întreprinderilor și un impact asupra securității sociale. Noi nu putem să ne uh, mulțumim cu formularea unor intenții. Trebuie să stabilim obiective care să fie și uh, măsurabile este nevoie de prevenție, o acțiune permanentă în care toți partenerii sociali să se implice la toate nivelurile. Este eh, esențial. De asemenea, trebuie să existe mijloace eh, necesare la îndemâna inspectorilor muncii, mijloace financiare și resurse umane. Ne dorim noi metode de muncă în acest domeniu și din acest punct de vedere comunicarea este importantă cu o atenție sporită înspre activitatea din IMM-uri. Trebuie să simplificăm regulamentele. Dar nu putem să facem acest lucru periclitând sănătatea angajaților, pentru că viața nu are preț. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Ion Herius, un minut și 30 de secunde. Saris, het is een goede zaak dat de commissie minder regels acesta este un element pozitiv și anume că Comisia vrea mai puține reguli pentru întreprinderi, întreprinderi însă uh, crearea de condiții uh, sigure la locul de muncă trebuie să fie un obiectiv primordial. Și cred că prin acest cadru va trebui să transformați Europa într-un loc în care lucrătorii să fie în siguranță. În ultimii ani uh, a existat o creștere a diferitelor forme de muncă, muncă flexibilă sau persoane care lucrează în condiții absolut precare, fără să aibă nicio certitudine și fără să aibă nicio protecție. Deze mensen garanties te stellen. Deci Comisia are în vedere anumite garanții pentru a garanta securitatea acestor persoane și pentru a garanta sănătatea la locul de muncă. Există de asemenea întreprinzători uh, care sunt în afara acestui cadru strategic. Există lucrători precum uh, polițiștii sau grănicerii care nu beneficiază de aceleași garanții în materie de sănătate și securitate la locul de muncă. Și întrebarea mea este dacă, într-un termen rezonabil, Comisia dorește să propună măsuri concrete pentru aceste persoane care se ocupă de siguranța noastră, dacă și acestea vor putea beneficia de aceleași garanții de protecție la locul de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, foarte mult. Domnul, următorul vorbitor, domnul Zarianopoulos. Un minut. Ολόγησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον καπιταλισμό, η... În Uniunea Europeană, în capitalism, sănătatea, uh, siguranța la locul de muncă este considerată un uh, cost și sacrificiul se face pentru profituri. Controlele au fost abolite și uh, lucrătorii uh, sunt uh, uneori considerați, angajatorii sunt considerați nevinovați pentru lucrătorii care suferă accidente. Trebuie sănătate, lucrătorii trebuie să plătească costurile de spitalizare și nu beneficiază de nicio asistentă, asistență. Femeile gravide sunt amenințate să-și piardă locul de muncă pentru a pune capăt sarcinii. Există boli profesionale naționale se lucrează în condiții îngrozitoare Uh, sute de persoane mor de boli profesionale și avem mii de accidente care se finalizează cu uh, decese. Deci pentru mișcarea lucrătorilor, uh, sănătatea la locul de muncă este un obiectiv primordial. Trebuie să avem o legislație serioasă, trebuie să ajutăm victimele unor accidente și pe cei bolnavi. Um, trebuie să acordăm pensii adecvate. Următorul vorbitor raportor, domnul Salini, un minut și jumătate. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Ar uh, argumentul că uh, acest subiect uh, um, trebuie să fie discutat astăzi este valabil pentru că și în Italia au avut loc multe procese legate de accidente la locul de muncă și de îmbolnăviri uh, la locul de muncă. Este un subiect da. important deci, și în țara mea. Europa este o comunitate cu uh, prevederi ample legate de securitatea la locul de muncă, dar în ciuda acestor prevederi, uh, Um, nu uh, se face pasul de la birocrație la uh, realitate. Avem un jurist în Italia care afirmă că aceste subiecte uh, trebuie să fie discutate cu o orientare foarte precisă spre obiectivul pe care ne-l propunem. Nu este suficient să ai reguli. Este important să le și aplici și acest lucru este important și pentru tinerii care încep o viață profesională. Dar cum putem să-i protejăm pe lucrători? Este nevoie și de o abordare care să nu l privească pe lucrător ca fiind un factor de risc. Trebuie să creăm o siguranță la locul de muncă și este datoria Comisiei să facă. Doamna Blinkeviciute pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, sunt de acord că prevenirea riscurilor și implementarea politicilor de sănătate și securitate la locul de muncă sunt uh, cu adevărat importante pentru calitatea muncii și pentru condițiile de muncă, dar și pentru competitivitate. Însă noi nu vorbim aici despre niște dispozitive automate sau despre niște mașini. Acest nou cadru strategic uh, trebuie să-i vizeze pe oameni să aibă în centrul lor oamenii care lucrează mai mult datorită speranței de viață mai mari. Trebuie să ținem cont de schimbările demografice din Europa și angajatorii vor trebui să țină cont de aceste uh, schimbări și vor uh, tinde să utilizeze tot mai mult uh, serviciile furnizate de persoanele în vârstă. Trebuie însă să ținem cont că riscurile ocupaționale pentru vârstnici diferă de cele pentru tineri pentru ca oamenii să lucreze cât mai mult, aceste măsuri uh, de sănătate și securitate ocupațională trebuie să fie adaptate și la persoanele mai în vârstă. O altă problemă este că până acum nu s-a acordat o atenție suficientă riscurilor psihosociale și mă refer, de exemplu, la hărțuirea lucrătorilor cu scopul concedierilor în momente de criză însă mai există și alte persoane uh, gata să le ia locul. De asemenea, se acordă prea puțină atenție stresului la locul de muncă odată cu apariția noilor tehnologii și materiale și a noilor procese de lucru, toate aceste probleme vor deveni de actualitate, pentru că nu toți lucrătorii se vor putea adapta la schimbare în același ritm, ceea ce, evident, le va afecta sănătatea mentală și psihologică. Vă mulțumesc, domnule președinte, și îndemn Comisia să țină cont de punctul de vedere al Parlamentului. Domnul Kelly, acum un minut și jumătate. Eh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. În această dimineață, în Parlament, uh, Papa a uh, ținut un discurs însuflețitor și s-a referit în mod special la demnitatea umană. Cea mai bună cale de a oferi demnitate este să ofer omului un loc de muncă pentru a-și îmbunătăți încrederea în sine și a-i da un scop în viață dar uh, trebuie să existe siguranță la locul de muncă. Nu e suficient să ai un uh, loc de muncă. Acest lucru este valabil în toată Europa. Cu câtva timp în urmă, nu cu mult timp în urmă, primul ministru al uh, Letoniei a avut și-a pierdut slujba pentru că avusese loc un dezastru uh, în uh, țară și asta l-a costat munca. Sigur, sunt oameni care sunt uh, răniți la locul de muncă, datele statistice sunt înfricoșătoare. Uh, este important așadar să muncim din greu pentru a îmbunătăți uh, recomandările care s-au făcut cât mai curând cu putință. Dacă facem asta, locul de muncă va deveni sigur pentru lucrători, iar oamenii vor avea demnitatea la care s-a referit uh, uh, Papa. Mulțumesc! Uh, doamna Cumpula Natri, un minut. Mulțumesc. În legătură cu aspectele de securitate, avem uh, proiecte până în anul 2020 și uh, noi știm că până în prezent Ehm, au existat ehm, cazuri de concedii medicale de peste 30 de zile pe an, au existat ehm, numeroase accidente de muncă. Acum există prevederi care prelungesc vârsta activă, vârsta de eh, pensionare eh, este împinsă tot mai eh, departe. Deci ă, trebuie să creăm și în practică condiții pentru ca ă, oamenii să poată să beneficieze de un loc de muncă sănătos. Ă, comisia trebuie să ne spună care sunt prevederile pentru acest cadru, pentru că trebuie să știm care sunt condițiile de securitate la locul de muncă. Aș vrea să aflu amănunte despre uh, acest uh, cadru uh, strategic pentru locul de muncă. Președintele, trecem acum la cele cinci luări de cuvânt în cadrul procedeului Catch ci Ehm, există mai multe solicitări, dar nu voi putea accepta decât cinci intervenții. Voi da cuvântul următorilor. Ensin eh, herra Polczak, EPP, sitten herra Zanui, SD, herra Marias, ECR, eh, rouva Lopes Bermejo, eh, GUE ja rouva Morvai sitoutumattomat. Ensin îi dau cuvântul acum domnului uh, Polțacăr. Pentru un minut cel mult, vă rog. Děkuji, <clears throat> pane místopředsedo. Já bych chtěl pouze sdělit ještě... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă spun uh, ce cred eu despre celălalt uh, aspect al problemei. Eu am încrederea că legislația poate reduce riscul la locul de muncă și cred că situația actuală a dus la suprareglementare. Îmi pare rău să aud de toate aceste victime ale accidentelor la locul de muncă, însă cred că prea multă legislație ne poate face mai puțin competitiv la nivel economic, deoarece aceasta crește costurile. Colegul meu, Man, a spus același lucru. Avem nevoie de legislație nouă, avem nevoie să oferim protecție angajaților, însă legislația trebuie să fie consecventă și transparentă și îmi place abordarea comisiei. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Zanori, un minut. elnök úr! ezzel a Mulțumesc, domnule președinte. Este o chestiune pe care încerc, am încercat să o analizez aprofundat uh, în trecut și în iulie am adresat uh, o întrebare comisiei. Răspunsul pe care l-am primit a fost uh, foarte interesant. Ni s-a vorbit de 24 de directive în acest Uh, domeniu. Totuși, transpunerea este la latitudinea statelor membre și tot la latitudinea uh, statelor membre este controlul aplicării acestora. Cred că nu există instrumentele uh, de care avem nevoie. Dacă vrem să asigurăm uh, sănătatea și securitatea uh, la locul de muncă, Comisia trebuie să acționeze și să aibă instrumentele necesare. Domnul Marius, un minut. Domnule președinte, subiectul Sănătate și siguranță la locul de muncă este uh, un subiect deosebit de important care nu preocupă doar în zilele noastre societatea, ci de ani de zile este o preocupare. Sănătatea este un bun de mare valoare Există prevederi eh, care să eh, protejeze eh, salariatul, dar din păcate prevederile nu sunt respectate întotdeauna pentru că uneori ele sunt prea costisitoare dacă s-ar aplica și din nefericire, tocmai acest element poate să ducă și la probleme legate de concurența pe piață. Dacă însă ă, nu se asigură sănătatea lucrătorilor, atunci, până la urmă, fenomenul poate să aibă proporții naționale. Mulțumesc! Gracias, presidente. La precarie... Doamna Lopez, mulțumesc, domnule președinte Condițiile de muncă precare și excluderea sindicatelor din consultările privind siguranța și securitatea la locul de muncă sunt factori de risc pe care se pare că Comisia nu i-a luat în considerare. În ciuda uh, disproporționalităților care există în sectoarele cu risc ridicat, uh, numărul de accidente va continua să crească dacă nu consolidăm instituțiile reprezentative ale lucrătorilor și dacă nu garantăm siguranța lor și dacă nu consolidăm inspecția muncii. Din păcate, Comisia suferă de o lipsă de ambiție. Avem nevoie de statistici fiabile uh, care să țină cont de schimbările dinamice de pe piața muncii și avem nevoie de intervenții specifice. Din păcate, Comisia chiar refuză să implementeze legislația actuală și um, vrea să existe un sistem de reglementat. De exemplu, nu este menționată protecția împotriva substanțelor chimice, care are un impact foarte mare asupra forței de muncă. Mulțumesc foarte mult. Doamna Morvai, acum, un minut. Köszönöm biztos asszony, eh, nálunk magyar... Mulțumesc, În uh, Ungaria sunt uh, foarte puțini avocați care sunt dispuși să apere drepturile lucrătorilor. Însă unul uh, dintre aceștia mi-a, tocmai mi-a dat un SMS. Această persoană, acest avocat, lucrează pentru victimele companiilor multinaționale. Oamenii se tem să-și ia concediu de boală, nu se duc nici măcar la baie, nu se îndepărtează de uh, linia uh, de producție și asta se întâmplă pentru uh, salarii care reprezintă o cincime din salariile, din nivelul de salarizare din restul țărilor europene. Doamnă comisar, ce știți despre acest lucru și ce veți face pentru a uh, proteja uh, Ungaria și cetățenii ungari împotriva acestei situații de sclavie? Mulțumesc, doamna comisar Tisen are cuvântul un minut. Se à madame. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi ai din Parlament, vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi, care îmi dă ocazia să reiterez angajamentul meu de a îmbunătăți condițiile de muncă și uh, te-am îndrepta atenția asupra aspectelor de siguranță și de garantarea sănătății la locul de muncă. Ați formulat multe din îngrijorările dumneavoastră. Bineînțeles că nu pot să mă refer la toate afirmațiile pe care le-ați făcut, dar dumneavoastră spuneți că această strategie în clipa de față nu este suficient de bine elaborată. Există un cadru deja și acesta este un element pozitiv Vom încerca să transpunem în practică până la urmă tot ceea ce am convenit, pentru că ne dorim să acționăm preventiv și ă, ă, să ținem seama și de evoluția demografică, cu alte cuvinte, de îmbătrânirea ă, populației și îmbătrânirea lucrătorilor. Deci, um, noi, în clipa de față, avem mai degrabă o evaluare ex post a achiului comunitar. Peste 24 de directive sunt analizate acum. Vom acționa cât se poate de transparent, să ne organizăm munca, să vedem um, care vor fi concluziile evaluărilor și uh, după aceea vom putea uh, vedea cum putem să acționăm structurat atât uh, în ce privește uh, legislația pe care o elaborăm și măs- cât și măsurile politice. Din uh, discuții am aflat că dumneavoastră um, sunteți îngrijorați de condițiile de muncă din IMM-uri. IMM-urile oferă foarte multe locuri de muncă în Uniunea Europeană, evident că trebuie să creăm condiții de eh, siguranță pentru angajați. Dar eh, trebuie să vedem dacă nu putem, printr-o simplificare a regulilor, să garantăm tocmai o mai bună siguranță. În ce privește numărul foarte ridicat al accidentelor la locul de muncă, orice accident este unul care putea să fie prevenit. Niciodată nu vom putea să fim mulțumiți din acest punct de vedere, dar și eu am învățat ceva, am comparat cu statisticile din uh, anii precedenți și am constatat că numărul accidentelor la locul de muncă a scăzut. Există însă și alte riscuri pe care trebuie să le avem în vedere când analizăm acest domeniu este vorba și de stresul la locul de muncă. Ultimul cadru strategic a analizat și aspectele legate de stresul la locul de muncă și de asemenea uh, avem în vedere uh, condițiile ergonomice și uh, impactul mediului de la locul de muncă asupra sănătății. Există și persoane care uh, lucrează cu program prelungit, ceea ce um, amplifică stresul și aceste aspecte trebuie să le avem în vedere. Din acest punct de vedere am creat uh, o agenție pentru uh, Uh, protecția la locul de muncă și pentru sănătate și am lansat o campanie pentru locuri de muncă sănătoase în Europa și pentru un management corespunzător în acest domeniu. Acest mers se află într-o fază incipientă, dar demonstrează deja că noi vrem să trecem de la vorbe la măsuri politice. Trebuie să contribuim la uh, bunăstarea uh, angajaților și vom colabora și cu Direcția Generală Sanco uh, care și-a schimbat denumirea, dar oricum și agenția care se ocupa de protecția consumatorilor va colabora cu noi. Ne interesează și sănătatea mentală la locul de muncă și cred că um, așteptările noastre sunt mari. Dumneavoastră v-ați dorit să um, combatem riscurile legate de um, asbestul care încă se găsește în clădiri uh, din Europa inclusiv însă cei care uh, lucrează la dărâmarea acestor clădiri până la urmă um, își expun sănătatea. Eu aș adăuga că uh, legislația și din acest punct de vedere urmează să fie analizată. Spuneam, există 24 de directive pe care le analizăm acum și în momentul în care evaluarea noastră se va încheia, vom putea spune mai multe în legătură cu acest subiect și cu direcția politică pe care dorim să ne înscriem. Este un element important pe lista noastră. Doamna Jungerius ne întreba ce se întâmplă cu armata și cu poliția. Trebuie să recunosc că, uh, că nici nu știam că um, lucrătorii din aceste uh, două sectoare sunt uh, excluși din prevederi. Stimate eh, colegi, stimați colegi, am constatat că dumneavoastră sunteți foarte angajați în ce privește eh, siguranța și sănătatea la locul de muncă. Nu pot decât să mă bucur că vom putea conlucra pe viitor și în acest domeniu. Sunt eh, convinsă că va fi o conlucrare foarte bună Uh, inclusiv cu partenerii noștri sociali. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție uh, și aștept uh, colaborarea în acest domeniu cu dumneavoastră. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna comisar Tyson. Încheiem dezbaterea pe această temă. Trecem la o întrebare orală adresată Comisiei. Este vorba despre, de asemenea, despre aspecte legate de uh, sănătate uh, la locul de muncă. Iar acum îi dau cuvântul doamnei Marita îl scriu în numele Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale. O, Iora. Mulțumesc foarte mult. Se vorbește despre egalitate de tratament. Acesta este un principiu de bază al cooperării în Uniunea Europeană.